Okay, colleagues, may have your attention, please? Dragi colegi, vă rog puțină atenție, domnul Toirer va ajunge cam în 15 minute. Până atunci însă ni s-a sugerat să începem reuniunea, de aceea deschid ședința. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea proiectului de ordine de zi. L-ați primit în 26 septembrie pe mail și se află în dosarul pentru această reuniune. Dacă nu sunt obiecții, se consideră adoptat. Punctul 2. Comunicările președintelui. Aș dori să vă atrag atenția asupra limbilor disponibile care sunt prezentate în uh, uh Cocobu News. Uh, reuniunea este transmisă pe internet, iar informațiile uh, importante mai sunt cele referitoare la Curtea de Conturi. Uh, Trebuie să știți că uh, la vizita noastră pe care o vom face la Curtea de Conturi vom merge cu un autobuz în care nu vor fi liste de prezență. Va trebui să semnăm de prezență aici, înainte de plecarea la Luxemburg. Avem și un nou membru al secretariatului. Îi urăm bun venit și îi urăm mult succes în desfășurarea sarcinilor sale. Punctul 3 de pe ordinea de zi este reforma OLAF. Haideți, vă rog, să trecem la votul electronic, însă înainte, dacă dorește raportoarea să spună ceva, îi dau cuvântul. Doamnă Gresle, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Le-am povestit colegilor într-un e-mail uh, care au fost uh, problemele legate de ultima amânare și sper că în felul acesta am reușit să înlătur toate temerile în ce privește imunitatea membrilor. Știți că acest amendament care a fost propus mai târziu nu a mai putut fi cuprins în discuțiile, negocierile cu Consiliul. Deci uh, nu am putut să rezolvăm lucrurile toți cei care au fost implicați au străduit foarte mult. Acum am căzut de acord să apară o declarație din partea Comisiei. Mă bucur că și domnul comisar Șemeta este prezent în sală. Poate ne va spune câteva cuvinte despre modul în care va fi concepută această declarație. Uh, Eh, noi trebuie să eh, ne bazăm pe temeiul legal care, eh, în care este prevăzută imunitatea, deci statutul deputaților. Noi am încercat să facem tot ce ne-a stat în puteri, dar nu am reușit să ne impunem punctul de vedere. În legătură cu acest amendament, um, deci demersurile noastre nu au fost încununate de succes, dar nici nu um, avea vreun rost să punem uh, sub semnul întrebării uh, tot documentul din cauza acestui amendament. Iar în ce vă privește, domnule comisar, eu uh, mă bucur că reușim să finalizăm acum acest document privind OLAF și sper ca toată lumea să voteze pentru. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit, tuturor celor care au participat la întâlnirile tripartite, președinția poloneză, dar și președinția Dan daneză au uh, avut o contribuție lăudabilă de altfel și președinția uh, maghiară care a făcut începutul acestor negocieri. Deci ar fi păcat și ar fi o gafă politică dacă noi um, uh, nu am aproba eforturile noastre într-o perioadă de 8 ani. Ceea ce se află acum pe masa noastră este un rezultat bun, un foarte bun rezultat, pentru că pentru prima dată uh, am reușit și să tematizăm combaterea fraudelor, să discutăm aceste aspecte cu Comisia, cu Consiliul, cu toate părțile direct interesate. Și eu cred că am ajuns la un rezultat bun că vom avea mai mult succes în legătură cu toate demersurile noastre de combatere a fraudelor decât până acum. Deci, era important să spunem uh, că acest subiect este foarte important. Noi am spus-o de luni până duminică, dar uh, a trebuit și să facem toate demersurile necesare pentru ca acest subiect foarte important să afle în atenția tuturor și să reușim să desțelenim Uh, eforturile în acest domeniu. Mulțumesc tuturor uh, și celor uh, experților noștri um, de la serviciul juridic și juriștilor lingviști care ne-au ajutat foarte mult și doamne Ulrich și doamne, doamne Clenspor care a precedat-o. Mulțumesc tuturor colegilor, consultanților noștri, membrilor grupurilor noastre politice, pentru că ei au toți au pus umărul pentru ca documentul să poată să progreseze astfel. Dar eu v-aș propune ca acum domnul comisar să ne spună ceva din punctul de vedere al Comisiei. Thank you very much, Ma'am Gresley. Mulțumesc foarte mult, doamnă Grezle. Înainte de a da cuvântul domnului comisar, vreau să întreb dacă mai dorește vreun coleg să comenteze. Nu? Domnul Stiles, vă rog één zaak, uh, opmerking. Voiam să spun un singur lucru. Mă bucură foarte mult eh, munca făcută de doamna Gresle. Este o situație unică în care avem o astfel de intervenție. Data trecută am fost de acord să amânăm votul pentru că voiam să dăm dovadă de bunăvoință, inclusiv față de președintele Parlamentului. Să spunem că așa ceva nu trebuie să se repete. Noi credem că Comisia Parlamentară trebuie să-și stabilească singură uh, ordinea lucrărilor. Dacă se intervine de sus, uh, nu cred că este bine. În orice caz, uh, doream să se menționeze acest lucru și să-i mulțumesc lui Ingeborg încă o dată. Mulțumesc, domnule Stais, domnule comisar, aveți cuvântul. Thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult. Voiam să spun uh, multe în următoarea mea intervenție, însă voi vorbi despre inițiativele Comisiei privind uh, tot ce ține de combaterea fraudei. Voi reveni la acest subiect ulterior. În acest moment aș dori să îi mulțumesc doamnei Gresle și să le mulțumesc tuturor celor care au mai participat la această activitate. E adevărat că a durat foarte mult. Mie mi-au ieșit șase ani, doamne Gresle i-au ieșit, i-au ieșit opt ani la socotal, socoteală, poate că a fost vorba de opt ani, însă cred că am ajuns la un compromis foarte bun care va uh, garanta o muncă mult mai eficientă a OLAF într-un cadru juridic foarte clar pentru activitățile sale ulterioare. În ceea ce privește acel subiect controversat care a dus la amânarea votului, Comisia poate să confirme că suntem gata să emitem două declarații aprobarea regulamentului legate de aprobarea regulamentului. Prima se va referi la aranjamentele de lucru între OLAF și Parlamentul European. unde stabilim clar drepturile și obligațiile părților participante. Acolo stabilim propunem noi ce să se discute în Parlamentul European. Și a doua declarație se referă la respectarea protocolului privind imunitățile și statutul membrilor. Aceste declarații vor fi anexate la regulament în calitate de uh, comunicări ale Comisiei și cred că vor răspunde corect la toate preocupările ce vor apărea în dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, mai sunt remarce pe acest subiect. Dacă nu, vă sugerez să îi dăm cuvântul doamnei Gresle. Olaf, Bineînțeles că doream să mulțumesc și celor de la Olaf și mai ales domnului director Kessler. Nu vreau să uit acest lucru și să nu apară vreo neînțelegere. Mulțumesc. Olaf. Bine, mulțumim, Olaf. V-aș sugera să trecem acum la vot votul privind raportul interimar cu privire la regulamentul Consiliului ce stabilește uh, aprobarea cadrului financiar multianual 2014-2020. Președinta rectifică, uh, suntem încă la punctul privind OLAF. E un vot cu da sau nu, deci cine este pentru A, electronic. Bine, haideți să votăm electronic. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportoarei. Now next item is the draft opinion. Următorul punct este proiectul de aviz cu privire la raportul intermediar în vederea obținerii unui rezultat pozitiv al procedurii de aprobare a cadrului financiar multianual 2014-2020. Raportor este domnul Mulder. Și aș dori să-i rog pentru cei care sunt, pe cei care sunt pentru amendamentul 1 să ridice mâna, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votul final electronic. Everybody voted. Toată lumea a votat, s-a închis votul and that is adopted unanimously. Se adoptă în unanimitate. Felicitări raportorului. Next item is the uh, draft uh, is Trecem la proiectul de raport privind uh, propunerea de regulament al Parlamentului European și Consiliului în legătură cu regulile privind plățile directe pentru agricultori și programele pentru PAC. Raportul Holmeier. Amendamentul 20. cine pentru? Împotrivă. Vă propun să verificăm prin vot electronic, deci amendamentul 20. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Vă propunem să verificăm din nou prin vot electronic, să vedem dacă este aceeași majoritate. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 57. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm prin vot electronic. Pentru amendamentul 57 a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 58. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm totuși prin vot electronic. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 59. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 60. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 61. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 23. Cu amendament oral? cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 24 a fost retras, de asemenea și 25, 26 și 27 au fost de asemenea retrase. Amendamentul 63, cu amendament oral. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 62 devine caduc pentru că 63 a fost adoptat. Amendamentul 28 8 devine caduc, precum și 29 și 30. Amendamentul 64. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 31 pentru? Împotrivă? Abțineri? Rezultatul nu este clar, așa că vă rog să verificăm prin vot electronic pentru amendamentul 31. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 32 și 33 au fost retrase. Amendamentul 34. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? 35. Pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 67 pentru. Împotrivă. Rezultatul nu este clar, așa că verificăm prin vot electronic pentru amendamentul 67. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39 a fost retras. Amendamentul 68. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40 a fost retras. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 42. Retras. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 43 a fost retras. Amendamentul 44 cu amendament oral. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 45, 46, 47, 48 și 49 a fost retrase. Amendamentul 50. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 51, 52 a fost retrase. 53. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? se, retrag, se respinge. 54 a fost retras, 55 cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 a fost retras. Amendamentul 7. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 9 și 10 au fost retrase. amendamentul 11 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 12 a fost retras. Amendamentul 13. În trei părți. Vot, nu, în două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Rezultatul nu este clar, așa că verificăm uh, electronic pentru prima parte a amendamentului 13. S-a închis votul? Se adoptă. A doua parte, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 14, 15 și 16 au fost retrase. Amendamentul 17 pentru? Împotrivă? Abțineri? Ado se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votul final va fi vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Domnul Gaier, vă rog. Ich eh, hatte vorübergehend das am avut o problemă că la un moment dat pe canalul interpretării în limba germană au intrat și alte cabine, ceea ce puțin m-a descumpănit. De aceea, în legătură cu amendamentul 58 al domnului Schilakakis pe prima pagină, deci în momentul în care ați solicitat votul nu am avut interpretare în limba germană și uh, ca atare nu am votat. Acolo a fost respins uh, pentru că rezultatul votului era 20 la 20, dar eu aș fi fost pentru și aș vrea ca acest lucru să se rețină în procesul verbal. Thank you. We will take note of... Mulțumesc, vom nota această observație. Mrs. Gressler. Doamna Gressler. Îl înțeleg pe colegul meu, dar eu nu cred că regulamentul permite o corectare uh, retroactivă. Deci îmi pare rău, ar trebui să verificăm dacă regulamentul ne permite o asemenea modificare a rezultatului votului. Thank you, Mrs. Gressler. Mulțumesc, doamnă Gresle. Trecem la punctul Următor, punctul 6 de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune 2011, bugetul general al UE, secțiunea 3, Comisia. Domnul comisar se află alături de noi astăzi și aș dori să-i dau acum cuvântul. Uh, Stimată doamnă președinte, stimați deputați, domnilor și domnilor, mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o dați astăzi de a prezenta ultimul raport al Comisiei de interes pentru această comisie. Mai întâi, raportul în care Comisia prezintă în detaliu măsurile și acțiunile luate la solicitarea Parlamentului și Consiliului în cadrul procedurii de descărcare de gestiune pentru 2010. Apoi, raportul de sinteză pentru 2011, raportul uh, în care Comisia își asumă responsabilitatea politică pentru gestionarea resurselor și atingerea obiectivelor. În fine, raportul anual privind auditurile interne realizate în 2011. Știu că Parlamentul dă multă importanță identificării tendințelor în performanțele legate de gestiunea bugetului. Doriți să vedeți dacă acțiunile luate în urma recomandărilor dumneavoastră au îmbunătățit sau nu situația și Comisia dă importanța acestor aspecte. Succesul uh, descărcărilor de gestiune permite compararea performanțelor uh, în gestionarea bugetului, dar și permite identificarea uh, punctelor în legătură cu care se poate face mai bine. Hai să, să începem cu primul raport. Ați primit trei documente. Un raport pe scurt care prezintă reacția la uh, solicitările cele mai critice ale acestui Parlament, acțiunile prioritare pe de o parte și solicitări esențiale privind principalele domenii ale politicii europene. Apoi aveți documente de lucru cu răspunsurile Comisiei la solicitările specifice ale Parlamentului European și la recomandările Consiliului. Haideți să ne concentrăm pe cele patru acțiuni prioritare pe care le-am discutat deja înainte de votul dumneavoastră din luna mai. Prima acțiune prioritară cerea mai bună monitorizare a folosirii instrumentelor uh, de monitorizare financiară. Comisia a acceptat toate solicitările dumneavoastră și s-au făcut deja anumite lucruri, de exemplu, în ceea ce privește cadrul uh, juridic european, altele sunt iminente, de exemplu, răspunderea fața autorităților care oferă descărcarea de gestiune. Doresc să vă informez faptul că înainte de sfârșitul acestui luni veți primi un raport detaliat în legătură cu modul în care instrumentele deja existente au fost uh, deja aplicate de statele membre. Comisia acceptă și multe dintre solicitările dumneavoastră din uh, acțiunea prioritară numărul 2, care cere îmbunătățirea uh, lanțului de răspundere în comisie. Am transmis acestei comisie toate rapoartele anuale ale statelor membre. Vom continua să o facem ținând cont de rolul autorității care oferă descărcarea de gestiune conform tratatului. Comisia este gata să îmbunătățească și mai mult calitatea și comparabilitatea activităților anuale. Ehm, serviciile orizontale au uh, instrucțiuni în legătură cu diferitele aspecte uh, subliniate de această comisie, de exemplu cum să se estimeze ratele de eroare reziduale, cum să se calculeze riscul și așa mai departe puține acțiuni au rămas pe care Comisia nu le poate accepta. Aceasta nu trebuie să fie o surpriză. De exemplu, semnarea de comisari ale rapoartelor anuale de activitate. Rolurile și responsabilitățile gestionarilor și a eh, eh, comisarilor sunt complementare, dar nu sunt eh, similare. Comisarii se întâlnesc în mod regulat cu aceste servicii pentru a asigura uh, că Comisia la nivel politic este bine informată de ce se întâmplă la nivelul, de nivelul managerilor. As, comisarii, în mod individual și în calitate de colegiu, pot astfel să-și asume responsabilitatea politică. Pentru um, a reacționa la a treia acțiune prioritară subliniată de Parlament, Comisia este de acord că, ceea ce privește finanțarea, e nevoie de mai multă monitorizare și sperăm că schimbările din regulamentul financiar vor îmbunătăți monitorizarea în ceea ce privește plățile de la prefinanțare. În legătură cu a patra acțiune prioritare, în care cereți un mecanism de sancțiune eficiente în domeniul politicii de coeziune, voi repeta angajamentul ferm al Comisiei de a supraveghea cu atenție implementarea programelor de uh, coeziune și um, să se uh, stopeze plățile dacă solicitările noastre nu, sunt, uh, nu au ecou la nivelul beneficiarilor. Doresc să mă refer la um, propunerea privind corecturile la nivel financiar și în negocieri observăm că pozițiile sunt destul de departe de ce a cerut Parlamentul uh, în cadrul descărcării de gestiune. Eu nu pot decât să repet apelul meu adresat acestui Parlament să sprijine această propunere, inclusiv la diferitele comisii uh, competente pe fond ca în calitate de colegiuitor. Conform tratatului, Comisia Um, implementează bugetul uh, cu responsabilitate proprie, dar rapoartele curții de conturi și din propriile noastre audituri observăm că fără implicarea celorlalți actori financiari, mai ales autoritățile, autoritățile statelor membre, este imposibil să garantăm respectarea principiilor de gestiune financiară sănătoasă. De aceea, statele membre nu trebuie doar să coopereze cu Comisia, ci trebuie și Um, să aibă parte din responsabilitate de bună gestionare a aproximativ 80% din bugetul european. Regulamentul financiar modificat va fi adoptat la mai târziu în această lună și vor fi schimbări în legătură cu rolurile și responsabilitățile diferitelor actori la nivel financiar, sancțiunile um, la adresa administrațiilor naționale care nu gestionează bine bugetul și sunt incluse și măsuri de simplificare importante cred că aceste acțiuni vor contribui la îmbunătățirea calității executării bugetului de toți actorii implicați. Puteți vedea că o mare parte din solicitările Parlamentului au fost sau deja realizate sau sunt pe cale de implementare. Acesta este un succes al Parlamentului și al Comisiei dumneavoastră, dar este și un gest de sprijin la adresa Comisiei, care are o poziție astfel consolidată în uh, de, discuțiile interinstituționale privind viitorul programelor europene. Astfel demonstrăm că acționăm la recomandările dumneavoastră, inclusiv cele care se bazează pe rapoartele anuale ale Curții de Conturi. Sper că se va ține cont de acest lucru în momentul în care se va evalua activitatea noastră. Dialogul nostru constructiv se va dezvolta cu comisarii responsabili în momentul în care vor avea loc audierile pentru vi- viitoarea procedură de descărcare de gestiune care va începe curând. Eu sunt la dispoziția dumneavoastră pe viitor pentru alte clarificări sau pentru a răspunde la alte întrebări. Acum vă voi prezenta raportul de sinteză privind realizările la nivelul de management în 2011 și raportul anual privind auditurile interne realizate în 2011. Mai întâi, raportul de sinteză privind realizările la nivel de management uh, este un instrument important la nivel de responsabilitate prin care Comisia își asumă responsabilitatea politică pentru gestionarea resurselor și pentru atingerea obiectivelor. Această responsabilitate este o declarație politică importantă a Colegiului de Comisari. De aceea, adoptarea raportului de uh, gestiune este foarte vizibil, este pe agenda um, uh, ședințelor uh, săptămânale ale Comisiei, nu doar în scop de informare, ci și pentru dezbatere și adoptare uh, colegială de către uh, Colegiul de Comisar. Adoptarea uh, acestui, acestui raport se bazează pe dialogul între comisar și serviciile lor înainte de adoptarea raportului de activitate în colegiu. De aceea, adoptarea acestui raport de sinteză nu este doar o pură formalitate. Face parte uh, dintr-un proces de responsabilitate uh, dinamic și responsabil în cadrul Comisiei. Și ne bazăm uh, pe rapoartele diferitelor servicii cu uh, acțiunile care au fost planificate. Raportul de sinteză pentru 2011 prezintă o prezentare transparentă a realizărilor noastre, dar și a slăbiciunilor noastre, mai ales cele 27 de rezerve exprimate de directoratele generale privind anumite aspecte uh, din rapoartele anuale de activitate. Se uh, menționează diferitele evoluții în diversele domenii politice și și cum putem uh, um, reacționa la slăbiciunile identificate. Aceste rapoarte reprezintă surse de informații pentru uh, curte și pentru um, autoritatea care oferă descărcarea de gestiune. Rapoartele de activitate pentru 2011 au fost orientate pentru a îmbunătăți și mai bune calitatea dovezilor uh, puse la dispoziție și pentru a fi mai ușor înțelese. În același timp s-au făcut eforturi pentru a armoniza și mai bine Uh, rapoartele privind aspecte cum ar fi calcularea ratelor de eroare reziduale sau folosirea criteriilor uh, multianuale în uh, gestionarea comună a unor programe. Toți managerii au asigurat că s-au folosit instrumentele în mod corect și conform principiilor unei bune gestionări financiare. S-a spus de asemenea că procedurile de control dau garanțiile necesare privind legalitatea și regularitatea tranzacțiilor uh, pe care se bazează. Dar, din anumite motive tehnice și structurale, numărul rezervelor și cantificarea acestora prezintă o situație mai apropiată de um, concluziile curții de conturi. Aspectele cel mai comune din rezerve se datorează regulilor complexe de eligibilitate pentru granturi și neaplicarea corectă a regulilor de achiziții publice. S-au făcut progrese în programele actuale, dar Comisia a propus uh, inițiative de simplificare și mai ambițioase pentru viitor. Ne-am bazat pe mai multe inițiative ale noastre în acest sens. Aș dori să vă aduc în atenția dumneavoastră câteva astfel de inițiative. Mai întâi, așteptăm uh, efecte pozitive la nivelul beneficiarilor din domeniul uh, cercetării, având în vedere că în domeniul cercetării s-au uh, introdus noi prevederi ceea ce privește regulamentul financiar. S-au uh, creat un nou cadru privind uh, darea de seamă și răspunderea. În al treilea rând, uh, raportul direcțiilor generale care se ocupă de fondurile structurale oferă date mai corecte privind sumele recuperate și corecturile financiare. În al patrulea an, în rapoartele anuale, ne-am concentrat mai mult pe modul în care politicile au adus valoare adăugată în societatea europeană. În fine, pregătirea propunerilor structurale pentru perioada de după 2013 reprezintă o ocazie crucială pentru a Comisia să îmbunătățească și mai mult uh, controlele la nivel intern, țin Uh, cont, ținând cont de uh, beneficiurile, beneficiile controlelor respective. Președ, domnule președinte, stimați deputați, acest uh, proces de sinteză s-a îmbunătățit și mai mult grație sugestiilor dumneavoastră din trecut. Modul în care este organizat astăzi acest proces și informațiile furnizate răspund așteptărilor acestei comisii exprimate în ocazii anterioare și aștept să aud de la dumneavoastră cum evaluați acest uh, proces. Sunt deschis oricăror sugestii care pot îmbunătăți și mai mult procesul în interesul nostru comun. Acum aș vrea să spun câteva cuvinte despre raportul anual privind auditurile interne făcute în 2011 care au fost adoptate de comisie pe 28 septembrie. Se bazează pe un raport intern efectuat de către auditorul intern în cadrul activității desfășurate în 2011 și se referă la stadiul managementului financiar la nivelul comisiei și a fost prezentat și în raportul de sinteză a fost efectuat acest uh, audit prioritar pentru a elimina erorile în activitatea financiară și pentru a îmbunătăți activitatea de monitorizare. Pentru această perioadă, auditorul intern nu a formulat recomandări critice. Gradul de acceptanță de către serviciile de auditare a recomandărilor este uh, de 100%. Conform uh, acestei activități, 87% dintre participanți sunt de părere că recomandările formulate de auditorul intern uh, determină un mai bun control al uh, posibilelor riscuri la nivelul Comisiei. Oricum, este însă loc de îmbunătățire și de implementare a recomandărilor formulate uh, de către auditori. Aș dori să menționez câteva observații făcute de auditorul intern și să explic și acțiunile care au fost întreprinse pentru a implementa recomandările. Serviciul de auditare intern este de părere că uh, uh, primul uh, audit de performanță a dus la rezultate pozitive, dar trebuie create garanții um, ca și posibilitățile de măsurare a performanței să fie îmbunătățite fost important într-o perioadă în care sistemele uh, interne de control uh, deja uh, s-au maturizat, dar în continuare era nevoie de o creștere a eficienței. În diversele domenii politice, auditorul intern a subliniat necesitatea unei strategii unitare în domeniul cercetării, de pildă, recomandă o mai bună supraveghere a, și a controlului, la uh, nivelul uh, central al Comisiei, dar și în ce privește asistența externă. Și conchide că uh, strategia privind fondurile structurale este pe calea cea bună. În ce privește tehnologia informațională, este nevoie de o nouă structură a guvernanței TIC și uh, de îmbunătățirea sistemelor uh, pentru ca ele să se integreze mai bine în sistem. Pentru a conchide, Comisia este de părere că activitatea desfășurată de către auditorul intern în perioada 2011 respectă standardele interne, dar și internaționale. Dar uh, dincolo de această calitate, Ă, auditorul intern a contribuit concret la îmbunătățirea eficienței activității de management și de control a Comisiei. Comisia a ajuns la concluzia că serviciile sale au furnizat un plan de acțiune adecvat conform recomandărilor și că va putea să desfășoare o monitorizare Uh, a modului în care sunt implementate recomandările. Iar noul șef al Serviciului Intern de uh, Auditare este dispus să răspundă și la alte întrebări pe care ați putea să le aveți în legătură cu acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, stimați colegi. Uh, din păcate, uh, avionul a aterizat cu întârziere. Nu am putut să urmăresc toate declarațiile dumneavoastră, dar înainte de a deschide dezbaterea la care să participe și membrii comisiei noastre, aș vrea să îl rog pe domnul uh, Filip Tavern, că am fost informat din surse confidențiale că vă sărbătoriți astăzi ziua de naștere și vă spun la mulți ani. Stimate colege, stimați colegi, mulțumesc și domnului comisar avem nevoie și folosim în calitate de autoritate însărcinată cu descărcarea de gestiune, uh, dreptul pe care ni-l acordă tratatul de la Lisabona. Trebuie să exercităm un asemenea control asupra modului în care este gospodărit bugetul, pentru că, mai ales în contextul actual, cetățenele și cetățenii urmăresc într-o perioadă de criză cu deosebită atenție modul în care sunt gospodăriți banii publici. Atunci când statele naționale fac economii, sigur crește atitudinea critică legată de orice cheltuială la orice nivel. Iar Uniunea Europeană uh, nu este uh, acel organism care cheltuiește foarte sumele cele mai mari per capita. În continuare, însă, atenția cetățenilor este uh, îndreptată asupra activității noastre și implicit asupra uh, modului în care se desfășoară descărcarea de gestiune. Și vreau să vă spun că președintele Parlamentului, Martin Schulz, a tras atenția asupra faptului că uh, poate uh, diverse um, prevederi pe care noi uh, dorim să le introducem în modul în care se desfășoară descărcarea de gestiune poate să creeze, pot să creeze complicații birocratice. Noi am dorit să îl invităm pe Martin Schulz la o discuție să ne spună la ce anume norme se referă și um, eu, în ce privește Comisia de Control Bugetar, am uh, afirmat că suntem dispuși să acceptăm propuneri de îmbunătățire a activității care să reducă birocrația, pentru că, în definitiv, și birocrația necesită cheltuieli. Deci, ă, dumneavoastră, în calitate de comisar competent în acest domeniu, vă rog să rețineți această disponibilitate a noastră. Iar acum ă, să trecem la dezbateri. Ă, colegul Jens Geier, care este și raportor, va avea prima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar Șemeta, stimate colegi, stimați colegi, Ceremonia descărcării de gestiune începe cu discuția pe marginea documentelor uh, la dispoziție și uh, va atinge punctul culminant în momentul în care vom lua o decizie. Noi așteptăm acum uh, cu înfrigurare raportul Curții Europene de Conturi, câte ceva a răzbit până la noi, dar într-o manieră mai puțin formală, Ceea ce mă bucură este ceea ce pot citi în raportul sintetic și în rapoartele anuale ale Direcției Generale. Deci, ă, cam știm ce, la ce trebuie să ne așteptăm în raportul Curții Europene de Conturi. Cred că nu va fi semnificativ diferit de ceea ce se află deja la dispoziția noastră. Mă bucur că um, și Comisia um, ține seama de prioritățile pe care noi le-am uh, semnalat la anterioara discuție privind descărcarea de gestiune și uh, cred că voința raportorului va fi susținută de către membrii comisiei pentru ca de la un raport de gestiune la altul să analizăm toate aceste priorități și să vedem care sunt și rezultatele acțiunii comisiei în ce privește respectarea priorităților formulate de noi. Astfel încât să putem să ne apropiem unii de alții. Din ceea ce vedem, sper că și în activitatea de, din anul curent se ține seamă de aceste priorități. Acesta este o veste bună. Lucrurile nu s-au uh, deteriorat dramatic uh, în comparație cu anul trecut, de pildă. Deci există o voință pe care Parlamentul a manifestat-o odată cu aprobarea raportului Liberațchi, dar noi ne dorim ca rata erorilor să scadă semnificativ. Iar acest lucru nu s-a putut constata în anul trecut și probabil că nu se va întâmpla nici în anul în curs. Cred că Eh, prin ceea ce Comisia ne prezintă în eh, raportul sinteză, ni se schițează deja un fel de agendă referitoare la activitatea viitoare a acestei comisii, pentru că eh, dacă punctele slabe în ce privește asistența externă, rată ridicată a eroarei în politica de coeziune și deficiențe în activitatea de monitorizare și control în statele membre, uh, Ehm, sunt eh, domenii importante care ne preocupă și mai ales în ce privește rata ridicată a erorilor ehm, ne preocupă foarte mult. Pentru că există multe rezerve formulate și de Direcția Generală Regio în ce privește legalitatea în care se derulează programele operative din statele membre, sunt lucruri care ne dau de gândit și uh, care ar necesita um, o um, atenție aprofundată din partea noastră. Pe de altă parte, um, aici am putea interveni pentru a uh, minimaliza semnificativ rata erorilor. Deci, um, noi într-un fel după delegația care s-a deplasat și la Haiti, am uh, constatat în ce privește asistența externă că există mai multă hotărâre uh, de a colabora și cu Serviciul European de Acțiune Externă uh, pentru ca să nu mai existe puncte slabe în asistența acordată terților. Ceea ce mă îngrijorează, din nou, este modul uh, slab de funcționare a sistemelor de control administrativ din statele membre, pentru că în 18 din 27 de state membre, Direcția Generală Regio a constatat că sistemele de administrare și control nu funcționează ireproșabil și aici uh, mă tem că mulți prieteni ai politicii de coeziune uh, uh, ar trebui să aibă un cuvânt de spus, pentru că apar probleme inclusiv în țările de jos, inclusiv în Republica Federală Germania și mă întreb ce faceți pentru a îmbunătăți lucrurile. Uh, pentru că există 18 guverne din 27 care merită să fie criticate pentru că este nevoie de un sistem unitar de management și control în sarcina statelor naționale și dacă constatăm că aceste state membre nu sunt în stare și nici dispuse uh, să uh, controleze strict modul în care banii contribuabililor europeni sunt cheltuiți, uh, nu putem să fim mulțumiți și voi acorda o atenție specială în raportul meu pentru descărcarea de gestiune a acestei lacune. Sigur că și riscul a crescut în acest domeniu și asta nu ne dă liniște, pentru că uh, este nevoie și știm din activitatea noastră unde sunt uh, principalele erori, ele se reflectă în modul în care se desfășoară achizițiile publice, de pildă, și trebuie să ne gândim pe plan central în ce măsură este posibil să uh, diminuăm rata erorilor um, și dacă nu ar fi nevoie să schimbăm regulile în baza cărora se desfășoară achizițiile publice. Deci cei care sunt specializați pe probleme de piață, de piață internă, ar trebui să ne ajute într-o discuție discuție foarte critică. Eu nu pot să-mi imaginez că piața internă poate să funcționeze foarte bine dacă regulile achizițiilor publice funcționează atât de complicat încât permit și multe erori. Nu avem doar problema asistenței externe și uh, a coeziunii și a sistemelor de management și de control, ci Există și alte probleme în domeniul cercetării, de pildă, în care lucrurile nu funcționează cum trebuie. Iar uh, noi, la început, aveam așteptări foarte mari în ce privește politica de coeziune. Deci, uh, aici uh, ar trebui să vorbim și despre managementul direct și despre managementul partajat, pentru că există și o cotă de eroare în programul de cercetare, în programul cadru de cercetare, deci, ar trebui să acordăm o atenție mai aprofundată în raportul pentru descărcarea de gestiune și a acestui domeniu. Iar în final aș pune o întrebare comisiei. Este vorba despre raportul intern de audit al Comisiei, care începe cu un audit al performanței, ceea ce mi se pare a fi corect. Va trebui să uh, studiem mai în profunzime. Dar uh, eu uh, cred că trebuie să vedem și cum se realizează achizițiile publice, pentru că din raport uh, nu pot să trag uh, concluzii semnificative. Pentru că mi-e teamă că achizițiile publice constituie unul dintre punctele problematice în legătură inclusiv cu rata erorilor. Deci, deocamdată m-aș opri aici. Mulțumesc domnului raportor Jens Geier. Uh, colega Ivailov, următoarea pe listă. Mulțumesc, domnule președinte. Mă număr printre colegii din Comisia INCO, care de opt ani se ocupă de uh, regulile achizițiilor publice și știu că, făcând abstracție de multe cazuri din multe state membre în care nu este vorba doar de uh, regulamente foarte complicate, ci chiar de fenomene de infracționalitate. Um, din păcate, există foarte multe cazuri uh, care um, ajung până la urmă în instanță și există proiecte de tip parteneriat public-privat care ajung uh, uh, până la urmă la uh, comisii de arbitraj sau chiar în contenciosul administrativ și de multe ori procesele nu durează doi ani, cum ar fi de dorit, și câteodată se întind și pe șase ani, ceea ce ar trebui să ne dea de gândit. Am două întrebări de fapt, doar o întrebare concretă adresată domnului comisar. Tocmai în legătură cu ceea ce a spus domnul Gaier, în legătură cu fondurile structurale, aș vrea uh, să ne furnizați mai multe informații. Dumneavoastră spuneați, cu fondurile structurale um, ne mișcăm în direcția cea bună, dar asta e prea puțin aș vrea să ne uh, spuneți mai multe, pentru că în comisia noastră domeniul este interesant, este de altfel domeniul uh, care reprezintă cea mai mare parte, cea mai mare sumă din bugetul european. Și uh, rezultatele din ultimii doi ani, din ultimii cinci ani, pot constitui pentru noi un ajutor pentru a reforma domeniul fondurilor structurale, să evităm greșelile care au fost uh, făcute până acum. Mulțumesc, doamna Gresle. Mulțumesc și pentru uh, raportul uh, și prezentarea dumneavoastră, domnule comisar. Recunosc că încă nu am reușit să parcurg aceste documente, dar voi face acest lucru. De altfel, uh, președintele Parlamentului mi-a cam dat de lucru în ultimele două luni. Uh, Aș vrea să vă adresez câteva întrebări care mă preocupă de mai multă vreme, având în vedere și situația dramatică din zona euro. Cum putem să ne atingem obiectivele noastre politice prin uh, banii de care dispunem în bugetul european, de pildă prin uh, creșterea locurilor de muncă, prin ocuparea forței de muncă mai bună în perioada următoare? Uh, după ce am citit raportul anual și uh, raportul directorului uh, regii, uh, în ce privește inteligibilitatea și claritatea normelor. Cred că s-au îndreptat semnificativ lucrurile. În același timp însă aș vrea să știu cum putem să asanăm situația din zona euro pentru că dacă nu vom reuși să luăm măsuri care se referă la îmbunătățirea situației din zona euro, nu cred că vom reuși să ne gospodărim inteligent bugetul european. Eu cred că uh, trebuie să vedem când ne punem întrebarea descărcării de gestiune și ce ne propunem pentru viitor. Și cred că ar trebui, din acest punct de vedere, să uh, ne prezentați uh, soluțiile pe care le vedeți dumneavoastră. Ce putem face pentru a nu ne rata șansele uh, atingerii obiectivelor politice în viitor? Iar o altă întrebare este legată de Galileo, sistemul de satelit uh, Galileo, care sunt problemele, ce propuneri aveți, ce faceți din acest punct de vedere? Mulțumesc Aș dori să subliniez ceea ce au spus uh, cei trei colegi care au vorbit până acum. Problema controlului și a corecțiilor financiare pentru noi în calitate de Comisie pentru Control Bugetar, în ce privește inclusiv Uh, regulamentul bugetar ne preocupat foarte mult și am fost surprinși să vedem că nu avem întotdeauna aceeași puncte de vedere cu cei din Consiliu. A fost foarte dificil să ajungem la un numitor comun și că există și uh, țări care acum susțin ideea uh, de better spending nu ne-au susținut. Colega Gresle a făcut o observație foarte bună din acest punct de vedere, iar președintele Consiliului, Van Rompuy, cu care m-am întâlnit uh, cu două săptămâni în urmă, în ce privește necesitatea de sporire a eficienței și de economisire de bani, ne-a promis că va face propuneri. S-a întâmplat oare acest lucru? pentru că uh, a înființa un fel de parlament pentru zona euro nu cred că poate fi în interesul Parlamentului European. Uh, eu cred că trebuie să acționăm la nivelul Parlamentului European în interesul contribuabilului european. Poate că uh, ne spuneți, domnule comisar Șemeta, câteva lucruri și despre această problemă. Poate că în colegiul dumneavoastră deja s-a, s-a conturat o opinie. Deci v-aș ruga să răspundeți acum la întrebările formulate. Uh, thank you for this. Mulțumesc pentru întrebările foarte interesante. Ar trebui probabil să încep cu subiectul mai general legat de bugetul Uniunii Europene. În primul rând, în legătură cu contribuția acestui buget la capitolele creștere și locuri de muncă, cred că există un fel de neînțelegere, cel puțin în unele state membre, cu privire la natura bugetului Uniunii Europene. Natura bugetului UE este una de investiții. E vorba de un buget de investiții menite să creeze creștere și locuri de muncă. Și Johannes Hahn va veni aici și atunci vă va explica mai detaliat faptul că în unele state membre UE bugetul european reprezintă 75 până la 90% din investițiile generale din statele respective. Înseamnă că fără bugetul Uniunii Europene, acele state nu ar fi capabile să facă investiții în infrastructură, în proiecte de creștere, e vorba chiar de statul membru, de unde vin eu și cred că uh, în statul meu, 80% din investiții sunt finanțate de la bugetul european. De aceea, noi, cei de la Comisie, nu înțelegem cererile anumitor state membre legate de uh, cadrul financiar multianual și anume reducerea uh, propunerii Comisiei. Noi credem că aceasta este o atitudine greșită care contrazice obiectivele noastre generale de a promova creșterea și locurile de muncă în toate statele membre. Apoi, intrăm și într-o discuție referitoare la nevoia de integrare, care este în prezent tot mai mare în Uniunea Europeană, în general și în zona euro în special. pentru a trata problemele zonei euro. Sigur, constatăm cu toții că se desfășoară o discuție, cel puțin în domeniul public, cu privire la posibilitatea de a avea un fel de buget specific pentru zona euro. Eu cred că este prea devreme să intrăm acum în detalii suplimentare legate de această idee președinții noștri, președintele Comisiei și președintele Consiliului, președintele Băncii Centrale Europene, președintele zonei euro, președintele Parlamentului European, în fine, mulți președinți, cinci președinți, lucrează la ora actuală uh, la aceste idei referitoare la această temă și uh, probabil că vor prezenta aceste idei cât de curând Sper chiar înainte de următoarea reuniune a Consiliului European. Și atunci vom avea o bază mai solidă pentru dezbaterea acestui subiect. Aș dori apoi să mai vorbesc și de mm, cele spuse de domnul Gaier. respectiv activitatea serviciilor interne de audit. La Direcția Generală MART există auditorii specializați în achizițiile publice. Am discutat rezultatele acestor audituri la uh, comitetul cu privire la progresul auditului și Direcția Generală Markt, Direcția Generală Piață Internă, deci a acceptat toate concluziile uh, prezentate de serviciile interne de audit. Acestea vor contribui la propunerea Comisiei privind noile reguli de achiziții publice. Și în acest sens, Direcția Generală Piață Internă și-a luat angajamentul de a juca un rol mai puternic în monitorizarea regulilor privind achizițiile publice, ceea ce este foarte important. Și uh, cu titlu informativ mai ales în cadrul procedurii de descărcare de anul acesta, e cam de vreme să spunem ce anume se va reflecta în raportul curții. Însă noi, cei de la comisie, am observat niște fenomene recurente și anume că apar tot mai multe erori în domeniul achizițiilor publice, dar nu erori bazate pe legislația europeană, ci erori bazate pe legislația națională, ceea ce înseamnă că statele membre impun uh, reguli mai stricte sau reguli de implementare în legislația națională și în multe cazuri apoi tot ele nu le respectă. În ceea ce privește auditurile de performanță, domnule Gaier, ați spus că Acestea sunt binevenite în domeniul dezvoltării, iar serviciile de audit intern uh, acordă tot mai multă prioritate, de fapt, auditului de performanță. Săptămâna aceasta va avea loc o conferință organizată de noi, dedicată temelor de audit de performanță. Cred că astfel ținem cont de necesitatea de a da rezultate, necesitatea de a avea o muncă cu rezultate în cadrul auditului de performanță al bugetului Uniunii Europene, care va începe să joace un rol tot mai pronunțat în cadrul uh, activității serviciilor interne de audit. În legătură cu întrebarea doamnei Weiler cu privire la fondurile structurale, după cum v-am spus, probabil că astăzi este prea devreme ca să discutăm uh, rezultatele evaluării pe 2011 realizate de către Curtea de Conturi. Aș vrea doar să spun că acțiunile noastre în ceea ce privește utilizarea instrumentului de suspendare a plăților, au început deja să dea rezultate pozitive și continuăm să ne consolidăm activitățile. De exemplu, serviciul nostru de audit intern a participat pentru prima dată la auditarea realizată de uh, instanțele naționale de audit. Pentru că, bineînțeles că una dintre problemele de până acum era capacitatea destul de slabă a instituțiilor naționale de audit de a desfășura audituri de nivel înalt. Trebuie să găsim moduri de a consolida această capacitate și să înțelegem că uh, gestionarea partajată este foarte importantă și, bineînțeles, că nivelurile de control 1 și 2 sunt de competența statelor membre. Noi trebuie să facem cât mai multe eforturi pentru a le ameliora performanța. Sigur că așteptăm cu nerăbdare noul cadru financiar multianual și noile programe, am propus măsuri puternice, inclusiv corecții nete, ceea ce va fi uh, un fenomen cu totul nou și este foarte important ca această propunere a Comisiei cu privire la corecțiile nete să fie susținută și aici, în Parlamentul European. Știu că anul trecut Comisia Cont a susținut uh, această propunere, iar uh, în uh, celelalte comisii se încearcă să se dilueze această propunere. De aceea avem nevoie acum de o consecvență în abordarea chestiunilor ce țin de gestionarea fondurilor structurale. În cele din urmă, întrebarea doamnei Gresle legată de Galileo. Serviciul de audit intern a uh, produs anul trecut mai multe audituri privind Galileo și am discutat rezultatele acestor audituri în comitetul privind progresul auditului și am constatat că trebuie să fie um, consolidat managementul programului Galileo. Acum Direcția Generală Enterprise a numit un director general care are drept unică responsabilitate gestionarea Galileo. Toate recomandările prezentate de Serviciul de Audit Intern au fost acceptate de Direcția Generală respectivă și cred că printr-o consolidare a managementului Uh, vom reuși să uh, eliminăm riscurile ce pot afecta eventual acest proiect. Printr-un management puternic vom reuși să atenuăm riscurile acestea. Cred că am răspuns la toate întrebările de până acum. Yes, thank you very much. Da, mulțumesc foarte mult. Văd că nu mai sunt alți colegi care să dorească să ia cuvântul, deci încheiem aici discuția. Uh, numai domnul Gaier poate mai dorește să intervină pentru că este raportor. Ja, dann kann ich die Aussprache zu diesem Punkt. În cazul acesta putem încheia dezbaterile pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc foarte mult și așteptăm cu interes continuarea consultărilor în baza uh, raportului Curții de Conturi. Îi mai spunem o dată domnului Tavern la mulți ani și petrecere frumoasă pentru ziua de naștere pe care o sărbătorește astăzi. Domnule comisar Șemeta, vă mulțumesc pentru că ați luat cuvântul. Sunteți întotdeauna binevenit în această comisie și aș dori să merg mai departe acum. Este vorba despre subiecte care nu știu dacă sunt mai ușoare de combaterea fraudei și aș vrea să vă dau cuvântul pentru prezentarea dumneavoastră. Uh, thank you very much. Uh... uh let me now turn to the... Mulțumesc. Aș dori să trec acum la al doilea subiect din intervenția E vorba de inițiativele actuale ale Comisiei privind combaterea fraudei și protejarea intereselor financiare ale Uniunii. Săptămâna viitoare, domnul Gaier organizează aici o audiere la comisia dumneavoastră pe această temă și doresc să-i mulțumesc pentru că m-a invitat la audierea respectivă. Din păcate, eu va trebui să plec în India în ziua respectivă și de aceea domnul director general al OLAF mă va înlocui în data de 15 octombrie. Cu toate acestea, combaterea fraudei este un subiect foarte important pentru mine. De aceea mă bucură foarte mult uh, faptul că mi-ați dat șansa de a lua cuvântul aici, astăzi, și de a vorbi despre inițiative pe care le-am uh, început deja în acest domeniu și despre inițiative viitoare. Primul proiect pe care doresc să-l menționez a mai fost pomenit astăzi în comisia dumneavoastră. Mă bucur că ați aprobat compromisul la care s-a ajuns cu Consiliul înainte de vacanța de vară cu privire la reforma regulamentului OLAF. Acest regulament, acest acord, de fapt, este o realizare majoră. Și aș dori să-i mulțumesc doamnei raportoare Grezle încă o dată pentru eforturile sale consecvente de a uh, duce la bun sfârșit acest dosar. Reforma Oficiului European Antifraudă a fost în dezbatere pe o perioadă de peste șase ani. Acum, prin decizia luată de dumneavoastră, se începe un nou capitol în acest domeniu. Noul regulament va clarifica drepturile persoanelor vizate și va permite o cooperare mai eficientă între OLAF și toate părțile interesate v-am uh, vorbit despre angajamentele Comisiei legate de acest regulament. Uh, nu doresc să uh, le mai repet. Reforma OLAF se află pe ordinea de zi a instituțiilor de mult timp și aș vrea să menționez și niște inițiative chiar mai recente sau inițiative care sunt încă în faza de proiect. În iulie 2012, Comisia a adoptat o propunere de directivă cu privire la protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin măsuri de drept penal. Am realizat această propunere împreună cu colega mea, doamna vicepreședinte Reding, și obiectivul nostru este să consolidăm uh, și să punem la punct, să unificăm legislația statelor naționale în acest sens. Și de ce este nevoie de o astfel de directivă? La ora actuală există diferențe considerabile în ceea ce privește nivelul bugetului european uh, alocat de fiecare stat membru pe acest subiect. Din anul 2000, 281 din 647 de cazuri au fost înaintate de OLAF uh, autorităților naționale și refuzate, închise, ceea ce înseamnă că autoritățile judiciare naționale nu au mai dat uh, urmare acestor cauze. Și chiar dacă au făcut-o, nu este prea încurajatoare imaginea care se degajă de aici. media europeană de cazuri rezolvate este de 41% și marja este de la 14 la 81% de procente de cazuri soluționate. Propunerea noastră din luna iulie trebuie să fie un prim pas spre rezolvarea acestor probleme. Propunerea conține trei elemente. În primul rând, definiția infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. Astfel ne vom asigura că toate statele membre înțeleg la fel, ce comportament trebuie considerat penal? În al doilea rând, sancțiuni cu privire la aceste infracțiuni care să fie proporționate în întreaga Uniune Europeană. În al treilea rând, o prelungire, o extindere a limitațiilor statutare ca să ne asigurăm că anchetatorii au suficient timp pentru a realiza investigații transfrontaliere în mod cât mai eficient. Această propunere a fost transmisă Consiliului și Parlamentului European și consăm, contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru o adoptare rapidă. Adoptarea rapidă este foarte importantă pentru că se încadrează în uh, dorința noastră de a uh, reproiecta interesele financiare și protecția lor în viitor. Avem și o propunere de a crea un, uh, uh pro, un post de procuror european și anume așa numitul IPPO. Sperăm ca în 2013 să se dea curs acestei propuneri și în 2013 se va încheia și reforma Eurojust, astfel încheindu-se acest pachet legislativ. După cum știți, propunerea de a crea un post de procuror european se află în tratatul de la Lisabona la articolul 86. Motivul este că interesele financiare ale Uniunii Europene pot fi afectate de anumite infracțiuni și că rezolvarea lor și pedepsirea lor trebuie să fie făcută în mod armonizat în întreaga Uniune Europeană. Iar prevederile actuale nu permit soluționarea cazurilor complexe care sunt prin natura lor europene și merg dincolo de contextul național. În situația actuală, nu putem da un răspuns clar la provocările reprezentate de uh, crima organizată internațională. Ceea ce este inacceptabil, mai ales dată fiind situația de criză financiară și economică din Europa de la ora actuală. Această criză necesită o cheltuire a resurselor în așa fel încât să susținem creșterea economică. Nu trebuie să permitem escrocilor să uh, ia bani necuveniți și să uh, fugă cu ei. Trebuie să găsim o soluție la aceste probleme. În conformitate cu acest principiu de bază, e clar că e nevoie de investigații antifraudă mai mult decât administrative, cum se fac acum. Procurorul european trebuie să aibă competențe sporite pentru a putea proteja interesele financiare ale Uniunii Europene. Ar trebui să poată aduna probe din toate statele membre și să de, dețină expertiza necesară pentru a soluționa cazuri complexe. În ceea ce privește cadrul instituțional în care va opera procurorul european, serviciile noastre au în vedere mai multe opțiuni la ora actuală. Mai mult, în 2001 a existat o carte verde a Comisiei pe această temă și de atunci s-a realizat o muncă de pregătire la nivel academic și instituțional. Propunerea Comisiei va fi bazată pe aceste lucrări și va încerca să găsească cea mai eficientă soluție și în același timp și cea mai rentabilă. Prin crearea acestui post de procuror european, Comisia intenționează să pună la dispoziția Uniunii Europene un instrument necesar pentru protecția intereselor sale financiare. Acest post va avea și obiectivul specific de a ameliora schimbul de informații în anchetele transnaționale Va fi nevoie de o cooperare a autorităților administrative, vamale, polițienești, judiciare și de audit, ceea ce este foarte complex atunci când sunt implicate mai multe state membre. Însă nu ne putem permite să fim ineficienți dacă dorim să combatem eficient infracțiunile. Rețelele de crimă organizată nu ezită să comunice transfrontalier, de aceea și noi trebuie să facem același lucru. Trebuie să facilităm pe viitor munca acestui procuror european, însă cadrul instituțional actual nu ne-o permite neapărat. Tot în cadrul inițiativelor noastre legislative, doresc să mai menționez și una care nu are o eh, legătură directă cu protecția intereselor financiare ale Uniunii, însă are o importanță la fel de mare pentru contribuabilii europeni. Și mă refer aici la protecția monedei euro. Discuțiile avute cu experții ne arată că nu trebuie să ne pese doar de stabilitatea economică a Uniunii Europene, ci trebuie și să ameliorăm protecția bannotelor și monedelor euro prin dreptul penal. Și trebuie mai ales să ne asigurăm că autoritățile din statele membre pot face uz de metodele existente pentru a ancheta și alt fel de infracțiuni grave. Trebuie să avem sancțiuni penale suficient de puternice încât să descurajeze astfel de acțiuni. De aceea, Comisia intenționează să vină cu o propunere de directivă înainte de finele anului curent. În încheiere, doresc să mă refer și la, legislativele, la inițiativele nelegislative. Vara trecută, serviciile mele au prezentat un plan numit uh, Planul pentru frontiera uh, estică a Uniunii Europene, menit să uh, împiedice contrabanda, printre altele, de țigări. Numai din cauza contrabandei cu țigări, Uniunea Europeană și statele membre pierd cam 10 miliarde de euro pe an mai ales în această perioadă când bugetele publice sunt uh, foarte strânse, nu ne putem permite astfel de pierderi de bani. Cifrele uh, prezentate de industria producătoare de tutun arată că contrabanda cu țigări a scăzut, mai ales în statele baltice. Însă, dacă privim uh, în ansamblu întreaga Uniune Europeană, contrabanda pare să fi crescut, din păcate. Și asta din în cauza crizei economice, mai ales. Există un studiu care uh, arată că piața ilegală în zona mediteraneană a crescut de la 13% în 2010 la 19% în 2011 și la fel și în Regatul Unit, unde cota de piață a țigărilor de contrabandă pare să fie în creștere. Ca să ne adaptăm la această situație, serviciile mele, împreună cu mine, am început să uh, redactăm un nou plan de acțiune pentru a combate contrabanda cu țigări. Dorim o strategie comună pentru întreaga Uniune Europeană, să nu ne limităm doar la frontiera estică. Ne aflăm într-o fază incipientă a muncii noastre, pe care o voi prezenta în Colegiul Comisarilor în prima jumătate a anului 2013. Dorim să, co să ne coordonăm în această strategie cu toate părțile interesate și mai ales cu Parlamentul European. Orice propuneri și comentarii ale dumneavoastră vor fi binevenite. În cele din urmă aș dori să mai spun câte ceva și despre combaterea corupției. OLAF colaborează strâns cu alte servicii ale Comisiei pentru a crea un mecanism de raportare anticorupție european. Am anunțat acest mecanism în iunie 2011 în documentul nostru specific. Colega mea, Cecilia Malmstrom, și uh, directorul general de resort de la Comisie sunt cei care conduc acest proiect. Primul raport va fi publicat în vara lui 2013. Fiecare raport va conține două elemente principale. În primul rând, chestiuni transversale, specifice pentru întreaga Uniune Europeană și apoi chestiuni specifice pentru fiecare stat membru, ce vor fi prezentate detaliat în analiza pentru fiecare țară. Acestea nu vor avea caracter juridic obligatoriu, însă vom monitoriza îndeaproape implementarea lor. Împreună cu consultanți externi, Comisia lucrează și la un proiect pilot care a fost alocat OLAF de către Parlamentul European. Obiectivul său primar este să dezvolte o metodologie pentru a măsura costul corupției în domeniul achizițiilor publice. Dorim să stabilim niște uh, standarde, niște limite și să oferim recomandări statelor membre. Acest proiect trebuie să fie finalizat până la sfârșitul anului. Stimați deputați, cred că v-am prezentat o imagine de ansamblu a celor mai importante inițiative actuale și viitoare pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii. Se mai fac însă multe alte lucruri mai puțin vizibile la Comisie. Toate acestea sunt prezentate în ultimul raport anual al Comisiei privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii, adoptat chiar înainte de vacanța de vară. Aștept cu nerabdare o discuție detaliată cu dumneavoastră pe această temă și uh, acum și la reuniunile viitoare. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Există luări de cuvânt? Raportorul întâi, colegul Gaier. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar Șemeta, vă mulțumesc pentru această punere în temă. Cred că putem conchide că acum Comisia încearcă să strângă toate șuruburile, ceea ce este de salutat. Pentru că ne-am pus întrebarea, având în vedere uh, situația existentă, faptul că există OLAF și că OLAF desfășoară o activitate serioasă și, pe de altă parte, și confruntați cu situația că ă, cifrele și cazurile legate de corupție în Europa nici de cum nu sunt în scădere, dovedesc fie că nu este suficient cadrul uh, existent în clipa de față, uh, fie că trebuie luate alte măsuri, pentru că există state membre care uh, nu sunt dispuse să colaboreze corespunzător cu OLAF. Pentru că numărul cazurilor rezolvate de către Olaf și al investigațiilor efectuate de Olaf um, nu este mulțumitor. Uh, oricum, însă, în statele membre ar trebui ca orice concluzie și recomandare făcută de OLAF statelor membre să continue cu un proces pentru a ajunge la o hotărâre finală. Deci, mă întreb, dacă în legătură cu acest cadru juridic consolidat de către noi vom, ne vom ciocni din nou de o atitudine mai degrabă refractară a statelor membre așa cum a existat până acum, ce mai putem să facem. Pentru că, uh, sigur, va trebui să uh, arătăm cu degetul statelor, statele membre uh, care nu sunt cooperante, dar pe de altă parte trebuie și să le determinăm să acționeze. Deci, cum putem face ca statele membre să implementeze cât mai repede posibil noul cadru juridic și să acorde maximă atenție acest altei uh, doleanțe. Deocamdată situația îmi um, creează o preocupare și mai ales în contextul discuțiilor pe care le avem și legate de cadrul financiar multianual uh, și al modului în care uh, statele membre um, gospodăresc banii europeni Uh, trebuie să vedem cum putem stimula uh, și responsabiliza statele membre. În acest context, mă uh, bucur că um, există o disponibilitate din partea Comisiei să facă propuneri, le vom analiza în forurile noastre, dar mă întreb ce se va întâmpla dacă statele membre vor continua să se comporte așa cum au făcut-o până acum. Mulțumesc, colegul Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului comisar pentru inițiativele luate pentru viitor și sprijin uh, ceea ce a spus uh, colegul Gaier în legătură cu dubile pe care le are că aceste inițiative vor fi suficiente pentru a lupta eficient împotriva corupției. Într-adevăr, uh, inițiativa privind contrabanda cu țigări la uh, granița de est a Uniunii este binevenită, dar și piața s-a redus în anumite state. Dar trebuie să nu uităm că astăzi 40% din țigările fumate în Lituania uh, vin, uh, fac încă obiectul unei contrabande. Și concert, uh, comerțul cu țigări de contrabandă crește mai ales în statele din sudul Europei. Deci, eu aș spune că ar fi bine să se pedepsească mai strict această contrabandă. Trebuie să vedem ce reforme instituționale se pot face pentru a urmări uh, penal în diferitele state membre uh, cei vino- pe cei vinovați de contrabandă. Așteptăm raportul de anul viitor, dar va fi trecut un an și jumătate din 2011. Uh, deci, cred că ar trebui să existe instituții în statele membre care să fie responsabile de lupta împotriva fraudei și a contrabandei. Responsabilitățile și mandatul acestor autorități ar trebui să fie clare. Bineînțeles, putem îmbunătăți cadrul juridic, dezvolta un cadru juridic mai bun astfel. Mulțumesc! Nu există alte înscrieri la cuvânt. Ba da, domnul Edeu. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că nu am fost prezent la ședință de la început uh, pentru că a trebuit să răspund la telefon, dar prezentarea este foarte interesantă și mulțumesc domnului comisar pentru explicațiile furnizate. Este un subiect important uh, pentru noi, cei din Comisia pentru uh, Control Bugetar. Parlamentul European a adoptat un raport în legătură cu armonizarea dreptului penal și în acest raport se face o propunere care, cred eu, este foarte importantă. Trebuie să spunem acest lucru chiar de la început. Există o problemă și dacă dorim să rezolvăm această problemă, nu vom putea face decât la nivel european și statele membre nu vor putea avea succes singure în uh, acest domeniu. Tocmai asta am spus noi în textul respectiv și în explicațiile acestei propuneri, dar nu se menționează nicăieri uh, un studiu de impact care m-ar convinge. Nu văd cifre care arată mm, că e nevoie să mergem atât de departe cât dorește Comisia. Mm, acest lucru nu pune o problemă de principiu, dar aș dori să știu, pentru a face o uh, alegere, pentru a ne exprima punctul de vedere, uh, să vedem negru pe alb în cifre care va fi uh, valoarea adăugată a propunerii Comisiei, pentru că dreptul penal este un subiect foarte delicat uh, și foarte vast uh, și această propunere va avea consecințe considerabile. Ja, vielen Dank. Weitere Wortmeldungen? Mulțumesc altelor de cuvânt? Se pare că nu există solicitări, deci rog pe domnul comisar Șemeta să răspundă la întrebare. Um, thank you very much. Vă mulțumesc. Voi începe cu răspunsul la ultima întrebare, în referitură cu um, evaluările de impact. Fiecare propunere atât de importantă face obiectul unei evaluări de impact. Și o propunere deja transmisă în ceea ce privește dreptul penal, uh, bineînțeles, s-a făcut un studiu de impact care este disponibil, uh, ale cărei rezultate sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei. Dacă doriți uh, un uh, document imprimat uh, cu aceste rezultate, vi-l putem transmite. Și în legătură cu alte inițiative, cum ar fi crearea postului uh, procurorului public european sau uh, alte propuneri, există și în legătură cu acestea evaluări de impact? Deci fiecare inițiativă pe care am menționat astăzi, fiecare inițiativă legislativă menționată astăzi face obiectul unei evaluări de impact uh, atente, uh, care, ale care rezultate vor, sunt uh, comunicate acestui Parlament. Este mm, ușor de înțeles că um, rezultatele acestei evaluări de impact au consecințe asupra evaluării dumneavoastră în legătură cu aceste propuneri. Acum, în ceea ce privește aspectul menționat de domnul Gaier în legătură cu modul în care se aplică regulile la nivelul statelor membre, eu cred că acest pachet pe care îl propunem sunt propuneri deja făcute sau propuneri pe care le vom prezenta. Acest pachet va oferi, deci, uh, cadrul ideal pentru ca legislația să fie bine aplicată. Uh, biroul Procurorului Public European uh, va fi stabilit prin directivă, nu regulament, deci nu va fi ceva ce va necesita transpunere legislației națională, va fi un text direct aplicabil. Pregătim în momentul de față regulile de procedură pentru dreptul penal și un aspect pe care îl abordăm, care reprezintă o problemă mare și care um, explică o parte din cifrele pe care le vi le-am prezentat, este faptul că cauzele OLAF, când sunt prezentate statelor membre, nu sunt luate, considerate de statele membre ca fiind punctul de plecare în, în anchetă. Este, deci, uh, un caz prezentat statului membru și apoi statul membru uh, pornește o anchetă de la zero. De aceea anchetele sunt, durează mai mult și de aceea și activitatea Olafului este mult mai puțin eficientă. Și uh, în ceea ce privește dreptul procedural, avem de gând să abordăm această problemă pentru a ne asigura că rapoartele Olafului vor reprezenta deja uh, punctul de plecare al anchetei. Apoi, în ceea ce privește aspectele menționate de domnul Balcitis, mai întâi, în legătură cu contrabanda cu țigări, trebuie să spun foarte clar faptul că acesta este un aspect de, responsabil, de responsabilitate a statelor membre. Ele sunt cele care trebuie să facă toate eforturile necesare pentru a reduce această contrabandă cu țigări. Bineînțeles, Comisia își folosește posibilitățile de a ajuta statele membre și ajutăm statele membre pentru a îmbunătăți această situație, dar este greșit să credem că Comisia va putea rezolva odată pentru totdeauna problemele legate de contrabandă din toate statele membre. Nu se va întâmpla așa ceva. Sunt eforturi, uh, eforturile necesare trebuie să vină din uh, toate părțile, mai ales uh, din statele membre care trebuie să aibă responsabilitatea acestei lupte. Um, ați menționat că în Lituania 40% din țigări sunt țigări de contrabandă. Eu v-aș ruga să citiți ultimul uh, raport în care se evaluează uh, situația de pe piața neagră din statele membre. Aici uh, se sublinează faptul că s-au redus cantitatea uh, țigărilor de contrabandă din Lituania în ultimii ani de la 40% în urmă cu câțiva ani la 29% în prezent. Este încă um, o uh, cifră mare, dar uh, am reușit să reducem contrabanda sau s-a reușit reducerea contrabandei cu 11% într-un an. Deci, iată, s-au făcut un pas înainte important, dar bineînțeles trebuie să se facă mult mai multe pentru a reduce și mai mult contrabanda în statele membre. După cum am menționat în introducere, constatăm și un fenomen nou. În momentul în care noi ne concentrăm eforturile pe granița din Est, observăm că fluxul de țigări, de contrabandă uh, se intensifică în zona Mării Mediterane uh, sau uh, chiar uh, din, uh, din vest, dinspre Atlantic. Deci, Trebuie să ne consolidăm toate frontierele externe și de aceea am propus această inițiativă, această nouă strategie pentru 2013. În ceea ce privește cadrul instituțional, poate n-am înțeles eu bine, dar în regulamentul OLAF se prevede că statele membre trebuie să numească o instituție responsabilă pentru coordonarea activităților din statul membru cu Olaful, cu activitățile de la OLAF. Și toate statele membre vor trebui să facă acest lucru. Deci se va crea o rețea de persoane implicate în coordonarea activităților de luptă împotriva fraudei și uh, a corupției. Iată, cam astea, acestea ar fi răspunsurile la toate întrebările care mi-au fost adresate și, bineînțeles, uh, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde și la alte întrebări. Mai există alte luări de cuvânt? Se pare că, pentru moment, nu e cazul dar aș vrea să folosesc ocazia, înainte de a da cuvântul din nou colegului Balcitis, pentru a-l saluta și pe domnul Kessler, președinte al OLAF. El participă la întâlnirea noastră. Domnule Kessler, sunteți întotdeauna binevenit în mijlocul nostru și mai ales în legătură cu acest subiect, uh, care este rolul OLAF și uh, cum putem să îi punem la dispoziție un cadru juridic îmbunătățit. Uh, este cu atât mai binevenită prezența dumneavoastră și dacă cineva are de adresat întrebări domnului Kessler, poate să o facă. Dar în Întâi dau cuvântul domnului Balcitis, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am reușit să diminuăm uh, volumul contrabandei cu țigări, dar uh, eu mă bazez pe cifrele furnizate de compania Philip Morris. Înțeleg, domnule comisar, că strategia uh, ar putea să vă permită pe viitor să contracarați mai bine fenomenele de contrabandă și de uh, fraudă. Dar uh, există și diferențe în statele uh, membre, pentru că definiția contrabandei și fraudei, uh, accepțiunea este diferită de la un stat membru la altul și uneori este dificil să acționezi uh, în comun. Sigur, astăzi nu discutăm acest subiect, dar nu credeți, domnule comisar, că ar fi uh, necesar să asistăm, uh, să acordăm un sprijin statelor membre și în a defini modul în care să funcționeze instituțiile competente. Uh, poate că îmi dați voie să răspund de data aceasta în limba mea maternă. Bineînțeles că Există principiul subsidiarității care trebuie să fie respectat și ca atare nu putem dicta uh, de la nivel european uh, modul în care statele membre trebuie să rezolve problemele în acest domeniu. În accepțiunea mea, ceea ce s-a propus și ceea ce urmează să fie implementat prin planul de acțiune pentru granița uh, de la răsărit, uh, demonstrează deja uh, că există un schimb crescut de informații între instituțiile competente care monitorizează activitatea de graniță în interiorul statelor membre, dar și pe plan transfrontalier, și situația din acest punct de vedere este total diferită față de cea de acum câțiva ani. Sigur, dacă dorim să eliminăm contrabanda, trebuie să înțelegem că acesta este un proces care necesită o atenție constantă și o acțiune constantă. Și bineînțeles că Parlamentul, Consiliul și Comisia trebuie să continue să implementeze acest cadru legislativ și în felul acesta contrabanda va putea să fie combătută mai eficient. Mulțumesc, domnule comisar. Dorește uh, cineva uh, să intervină acum, poate domnul director uh, Olaf, sau abia pe 15 octombrie? Mulțumesc, domnule președinte. Am văzut că sunt invitat uh, pe 15 octombrie la dezbatere și mă voi folosi de acea ocazie pentru a face declarații. Dacă nu există acum întrebări concrete adresate Olaf, pentru că nu trebuie să repet ceea ce domnul comisar a spus deja. Mulțumesc foarte mult, domnule Gessler. Știți că Parlamentul European și mai ales această comisie se bazează foarte mult pe independența OLAF și apreciem foarte mult prezența dumneavoastră în mijlocul comisiei noastre. Constat că nimeni nu dorește să mai intervină. Vă mulțumesc, domnule comisar Șemeta, pentru inițiativa pe care o salutăm și pe care o susținem în calitate de comisie competentă în fond în Parlamentul European Sigur că uh, trebuie să ținem seama de foarte multe aspecte în continuare și sperăm ca dialogul nostru să poată fi continuat și aprofundat, astfel încât să ajungem la un rezultat satisfăcător, să ținem seama atât de aspectele de subsidiaritate, cât și de îmbunătățire a proceselor în măsura în care putem să o facem pe plan comunitar. Ja, ich fahre dann fort in der Tagesordnung. Continuăm atunci cu următorul punct de pe ordinea de zi. Este punctul 8 și se ocupă din nou de programul Hercule 3 și raportarea noastră este Iliana Ivanova, căreia îi dau cuvântul pentru prezentarea proiectului de raport. Vă rog, stimată colegă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În contextul discuției pe care am avut-o deja și în contextul crizei economico-financiare, cunoscând uh, efectele negative ale crizei, care duce la o creștere a activităților ilegale, a produselor contrafăcute, dar și a altor tipuri de activitate ilegală. Cred că acest program ar fi deosebit de binevenit. Programul uh, a fost stabilit în 2004, propunându-și să creeze instrumente financiare care să protejeze interesele financiare ale Uniunii Europene Există două programe care uh, se vor încheia în decembrie 2013 și noi trebuie să creăm un cadru legislativ pentru continuarea programelor. Este nevoie însă de furnizarea de resurse financiare suficiente pentru Hercule 3, pentru că uh, atât pe plan național cât și pe plan comunitar, activitatea în cadrul acestui program nu poate să se deruleze eficient fără sursele financiare necesare. În cadrul dezbaterilor pe care le-am avut în această comisie și în prezentarea două documente de lucru, a întâlnirilor cu experți pe care le-am avut-o, în cadrul audierii pe care am organizat-o în această comisie, vă propun 22 de amendamente pe marginea proiectului de raport care se orientează în patru direcții. Coordonare, transparență, rezultate, cofinanțare. Foarte pe scurt, vreau să mă refer la fiecare din aceste patru direcții. Coordonarea mai întâi. Cred că ar trebui să creăm o mai bună coordonare pe trei planuri în, în legătură cu diversele servicii ale Comisiei, în al doilea rând între Comisie și statele membre și, nu în ultimul rând, între diversele state membre. Amendamentele care se referă la aceste domenii, amendamentele 2, 5 și 7 sunt, cred că sunt importante pentru că doar printr-o uh, cooperare eficientă transnațională uh, putem să Uh, ne atingem obiectivele. Lipsa de informații în aceste trei planuri uh, poate să ducă la o suprapunere între diversele programe și să diminueze eficiența programului per total. Pe plan uh, comisiei, Există diverse servicii care pun la dispoziție fonduri pentru asistență tehnică, la Frontex și Uh, cred că o coordonare mai bună între aceste servicii uh, se impune. Cea de-a doua chestiune legată de transparență. Cred că este limpede că avem nevoie de metode mai bune pentru a spori nivelul de transparență pentru programul acesta. Poate că pe anual Comisia ar trebui să furnizeze Parlamentului și Consiliului în legătură cu uh, nivelul de implementare a programului, iar informațiile trebuie să conțină și date privind acțiunile specifice și, de asemenea, informații privind complementaritatea cu alte programe europene. Și cred că toate aceste informații uh, trebuie să fie la dispoziția publicului, trebuie să fie transparente, trebuie să se găsească pe internet și amendamentele 2, 16 și 17 se referă la aceste domenii. Cel de-al uh, treilea domeniu. Rezultatele. Sunt uh, chestiuni care au fost discutate în contextul programului Hercule 3. Noi uh, avem nevoie de instrumente pentru a măsura rezultatele programului și aș sugera uh, ca la nivelul comisiei să se stabilească niște indicatori cheie pentru performanța programului. Aceste instrumente ar trebui să ne ajute să analizăm eficiența programului, rezultatele obținute uh, conform obiectivelor stabilite. Din acest punct de vedere, vă sugerez ca obiectivele operative care sunt menționate în anexe să fie incluse în regulament, pentru ca această idee în felul acesta să capete uh, mai multă greutate. Amendamentele 4, 8 și 9 se referă la acest domeniu și nu în ultimul rând chestiunea cofinanțării. În cadrul audierii pe care am organizat-o, am aflat că există preocupări la nivelul unor state membre în legătură cu nivelul de cofinanțare. Și eu susțin propunerea Comisiei pentru a crește nivelul de cofinanțare până la 80% în anumite cazuri, mai ales în statele membre care sunt mai vulnerabile, care sunt expuse unor riscuri mai ridicate. Trebuie în același timp să păstrăm transparența, controlul uh, legat de modul în care lucrurile funcționează și cum sunt uh, cheltuiți banii de către aceste state membre. Și, uh, de asemenea, am în vedere înaintarea unor amendamente legate de domeniul de aplicare al programului. Dar am și câteva întrebări care rămân fără răspuns în urma audierilor pe care le-am organizat și aș vrea să folosesc ocazia pe care o avem acum de a saluta pe domnul Kessler, să îi mulțumesc pentru buna cooperare cu echipa domniei sale și aș vrea să cunosc opinia uh, domniei sale uh, uh, ce sperăm să obținem prin această nouă propunere, ce măsuri se au în vedere pentru îmbunătățirea cooperarea între diversele entități în interiorul Comisiei, dar și între Comisie și statele membre și, de asemenea, între statele membre. Care este punctul dumneavoastră de vedere despre asta pentru a evita și suprapunere între diversele programe, între direcțiile generale pe care le-am menționat deja. De asemenea, aș vrea să cunosc opinia dumneavoastră în legătură cu um, problemele de finanțare, pentru că există un acord care expiră în 2016 în acest domeniu și uh, Aș vrea să știu ce avem în vedere? Cum va putea acest program să fie finanțat după 2016? Cred că este o chestiune importantă de elucidat. Și o ultimă observație la Curtea Europeană de Conturi S-a vorbit despre un posibil conflict de interese în uh, ce privește managementul programului, pentru că Olaf este în același timp uh, coordonator de credite, manager al uh, programului și în același timp trebuie să urmărească modul în care programul este implementat. Considerați că există un asemenea conflict de interese? Care este opinia dumneavoastră, inclusiv în ce privește această rezervă pe care Curtea Europeană de Conturi ar putea să o aibă? Mulțumesc. Thank you. I will answer just... Yes, please, sir. Da. Sigur, vă rog. Voiam doar să vă dau cuvântul. Da, doamna prezida mai devreme și de aceea am fost un pic dat peste cap. Am să răspund la întrebări. Și am să-i dau apoi cuvântul șefului de unitate competent pentru acest program. Conflictul de interese. Olaf este un organ de anchetă independent și, după cum știți, realizează anchete în multe domenii. OLAF este un uh, organ al comisiei, în același timp, o direcție a comisiei și are, deci, o funcție de elaborare de politici. Contribuie la uh, elaborarea de legislație în același domeniu. Are și două programe Pericles și Hercules și astfel, prin aceste două programe, contribuie la aceleași obiective. Prin finanțarea programelor care sunt destul de limitate privite la scara Uniunii Europene. Deci, dacă există un conflict de interese între competența de anchetă, Olaf, și programul Hercule, înseamnă că există un conflict de interese între competența de anchetă a Olaf și competența sa de creare de politici. Însă eu nu cred că este așa. Acestea sunt funcții diferite ale Olaf și cred că opțiunea de a aloca aceste două funcții de creare de politici și de anchetă în domeniul antifraudă și anticorupție aceluiași organ este într-adevăr o situație unică, însă este un fenomen unic care este eficient, pentru că capacitatea noastră de realizare de politici este bazată pe experiența câștigată din uh, exercitarea capacității de anchetă, ceea ce este valabil și pentru finanțarea Hercule și Pericles noi înțelegem mai bine ce anume trebuie să fie finanțat pentru că avem o experiență de anchetă. Știm care sunt punctele slabe ale sistemului și știm uh, unde trebuie făcut ceva. Știm cum putem cheltui banii mai bine. Și uh, fondurile sunt uh, gestionate de noi însă nu sunt utilizate de noi. Deci noi nu avem de câștigat uh, din aceste fonduri, din utilizarea acestor fonduri. Ele sunt cheltuite în statele membre. Așadar, nu există din acest punct de vedere un conflict de interese. Apoi, nu mai știu dacă dumneavoastră ați spus această întrebare, însă de fapt, v-ați referit la problema nivelului de finanțare. Instituția dumneavoastră uh, trebuie să susțină propunerea comisiei, pentru că astfel, altfel, acest program riscă să nu își atingă obiectivele. Știm că unele state membre sunt uh, împotriva unui procent mare Însă, e la fel de valabil și că unele cheltuieli sunt destul de mari. E vorba de un milion două pentru un scanner. Sunt instrumente foarte importante pentru a evita contrabanda. Și acești bani trebuie să fie cheltuiți de puține state membre, de statele membre cele mai expuse. Statele membre care poartă povara cea mai mare a uh, combaterii contrabandei. Sunt state mult mai uh, expuse care desfășoară această muncă cu mare angajament pentru beneficiul întregii Uniunii Europene. Și în unele cazuri, pur și simplu nu își pot permite să cheltuiască milioane pentru câteva scanere. Dacă nivelul de finanțare este prea mic, nu vor putea să utilizeze acest program deloc. Deci e un subiect foarte important, după cum ați spus chiar dumneavoastră. În ceea ce privește finanțarea programului, uh, răspunsul uh, va fi mai detaliat de colegul meu, însă cu siguranță finanțarea va fi realizată așa cum s-a discutat. Deci, domnule președinte, eu am terminat, dar dacă doriți mai multe detalii, vă stăm la dispoziție. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Kessler. Domnul De Jung și domnul Balcitis doresc să ia cuvântul. Mr. De Jung. Vă rog, domnul De Jung. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să-i mulțumesc raportorului și să-l felicit, să o felicit pe doamna raportor Acest proiect conține foarte multe recomandări extrem de interesante. Însă nu am auzit răspunsul la întrebarea legată de finanțare. Ce se va întâmpla cu finanțarea pe viitor? Pentru că eu, cel puțin, aș fi dorit să aflu mai mult. Pentru că e vorba de uh, sume destul de mari, de 10 milioane, nu-i așa? Deci vor exista consecințe asupra bugetului și acesta trebuie să fie motivul pentru care Comisia ar trebui să uh, completeze finanțarea prin uh, dotări comunitare. Vă rog să-mi răspundeți și să mai spuneți și câte ceva despre structură. Raportoarea ne mm, pune la dispoziție informații foarte detaliate. Există OLAF, există și încă Direcția Generală Taxud de la Comisia Direcția Generală Just. Și am aici o întrebare la care nu am găsit încă răspunsul. De ce Direcția Generală Taxud nu poate face ce face OLAF? Dacă nu răspundem un răspuns clar la această întrebare, nu putem decât să spunem că e cam bizar că aceste activități se desfășoară în paralel. Atunci când există contra, contradicții birocratice între serviciile comisiei, nu știu cum se mai poate realiza controlul. Mai este un element important în raport, Comisia și Parlamentul European nu au la dispoziție date informatice cu privire la performanța statelor membre. Și mi se pare inacceptabil. Cum se uh, realizează acest lucru? trebuie să vă spun că sunt de acord ar fi foarte bine să avem un text care să precizeze detaliile. Am vrea să știm dacă nu cumva anumite informații sunt ținute secrete, dacă nu cumva comisia păstrează doar pentru ea anumite informații, pentru că dacă este așa, sistemul nu poate funcționa. Doamna raportor ne-a spus deja de ce există indicatorii de performanță, care este rolul lor. Acești indicatori sunt cei care măsoară eficacitatea programului sau trebuie să fie interpretați într-un context, și anume plus, analiza plus valorii măsurilor luate. Ar trebui să aflăm mai multe despre acești indicatori. Și apoi trebuie să mai aflăm câte ceva și despre formări și conferințe. Aș vrea să știu ce uh, persoane vor participa la acestea și ce măsuri sunt luate precis, dacă rezultatele chiar sunt mai bune în practică, dacă reuniunile chiar permit, reuniunile de formare și conferințele chiar permit ameliorarea situației pe teren. Apoi, S-a vorbit despre identificarea statelor vulnerabile și separarea lor. Mie mi se pare că se merge cam departe cu această separare. Am mai vorbit despre acest lucru, ce înseamnă un stat vulnerabil, ce înseamnă un stat nevulnerabil. Și poate că un stat care e vulnerabil astăzi nu va mai fi singurul vulnerabil mai târziu. Și atunci va fi automat mai puțin vulnerabil. Ar trebui să prevedem poate niște excepții, o anumită flexibilitate, dar aceste măsuri să fie dedicate unor situații excepționale și nu dedicate unor state care au fost considerate vulnerabile la un anumit moment. Mulțumesc, o serie întreagă de întrebări. Dau cuvântul acum și colegului Balcitis. Aș Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adresez o întrebare doamnei raportor. În primul rând, remarc că uh, dumnea ei a pregătit un raport uh, de foarte bună calitate, deși este destul de complicat. Astăzi s-a vorbit despre independența Olaf. Noi am uh, lăsat-o cumva deoparte când am discutat reforma Olaf și iată că astăzi am ajuns la situația aceasta. Olaf este o instituție independentă, și în același timp face parte din structura comisiei. Chiar și în raportul meu m-am uh, referit la acest subiect în 2011. Și anume la uh, recuperarea ilegală a unor fonduri care nu au fost utilizate corect în statele membre. După părerea mea, ar trebui să fie foarte clare aceste prevederi și ar trebui să punem pe hârtie faptul că Comisia este responsabilă de recuperarea unor astfel de fonduri utilizate ilegal, pentru că altfel se va pune problema responsabilității. Domnul Kessler a spus foarte diplomatic că astăzi Olaf îndeplinește niște funcții destul de complicate. Poate că odată ce va exista uh, funcția de procuror european, această suprapunere de funcții va dispărea. Dar uh, acum vorbim despre recuperarea de fonduri utilizate ilicit și aceasta este răspunderea Comisiei. Vă mulțumesc. Vielen Dank, Herr Balcitis. Der nächste ist der Herr Geier. Mulțumesc domnului Balcitis, domnul Gaier. Mulțumesc Domnule președinte, și eu doresc să adresez felicitări pentru acest proiect de raport. Doamna Ivanova, uh, v-ați asumat un volum de muncă impresionant pe marginea proiectului pe care ni l-a propus Comisia. Sunt de acord cu majoritatea grupelor pe care dumneavoastră le-ați menționat, dar există două chestiuni care sunt uh, principiale și pe care aș dori să vi le supun atenției dumneavoastră și colegilor. Am o mare simpatie pentru propunerile făcute de colegul de Young. Punctul 1. Există o sarcină comună pentru Comisie și pentru statele membre de a proteja granițele și de a ă, contracara contrabanda pentru a apăra în felul acesta interesele comunității. Logic ar fi în cazul acesta ă, să se ajungă la o cofinanțare substanțială. Sigur, există state membre și dumneavoastră ați argumentat uh, în acest sens uh, care se simt supra-solicitate prin această sarcină. Dar ce s-ar întâmpla dacă noi am uh, selecta o serie de state cărora să le ușurăm povara financiară pentru ca ele să poată să uh, Uh, se achite de această datorie. Ce se întâmplă în cazul acesta dacă noi uh, vom pierde controlul asupra modului în care aceste state se achită de obligația de a combate contrabanda? Uh, există în Germania obligativitatea constituțională ca Uh, anumite venituri um, să uh, trebuiască să fie făcute publice pentru a putea să fie gospodărite de către instituțiile care le-au obținut. Eu cred că aceste chestiuni ar trebui să le discutăm într-o manieră ceva mai flexibilă vis-a-vis -vis de cofinanțare de către Uniunea Europeană sau nu. Deci, uh, Sigur că uh, ar exista riscul ca în felul acesta toate statele membre la un moment dat să ne prezinte factura spunând uh, nu mai facem față din fonduri proprii cu sarcinile pe care le avem legate de controlul la graniță. Dar, în continuare, parcă aș susține ideea unei mai mari flexibilități. Iar uh, cealaltă chestiune, volumul. M-a mirat că în ce privește măsurile de protecție a granițelor, Comisia uh, a acordat o uh, atenție maximă privind granița de est. Sigur, înțeleg această necesitate. Știm din rapoartele Europol că există cel puțin trei uh, trasee, trei căi uh, predilecte pe care contrabandiștii le uh, folosesc pentru a introduce în Uniunea Europeană uh, țigări într-o manieră ilegală. Dar sigur că trebuie să ne punem și problema legată de volumul programului în momentul în care el va fi reactivat și de rolul comisiei. Deci, care va fi volumul programului și care vor fi statele membre în care programul Hercule 3 uh, să le acorde un sprijin prin cofinanțare. Mulțumesc. Următoarea intervenție din partea colegului Schilacakis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc uh, raportorului pentru un raport foarte bun. Aș avea numai un lucru sau două de spus, idei divergente cu raportorul. Voi începe cu acestea. În legătură cu statele membre vulnerabile, uh, cred că și eu vin dintr-un astfel de stat. Eu cred că ar fi o greșeală să dăm această excepție, pentru că cu cât mai puțină cofinanțare se cere statului membru, cu atât mai multe motive are acest stat membru să cheltuie banii nechipzuit. Dacă 90% din fonduri sunt europene, nu există motivația de chipzuință în cheltuirea banilor. Și aceasta este o propunere de autofinanțare, pentru că dacă vorbim serios despre um, rezolvarea problemei comerțului cu um, tutunul, uh, trebuie să punem bani serioși în această operațiune. Deci eu aș propune să nu punem excepție pentru statele membre uh, vulnerabile. Trebuie să le cerem să facă eforturi mai serioase pentru a rezolva această problemă, pentru a folosi acest instrument. Un al doilea aspect pe care vreau să-l mulțumesc e vorba de anchetele la fața locului de către OLAF. Eu cred că OLAF-ul trebuie să poată face anchete din proprie inițiativă. Știm de la Transparency International, din uh, indicii Transparency International, care sunt uh, datele comunicate opiniei publice, când se încearcă să se, măs- uh, să se măsoare nivelul mitelor primite de serviciile publice, Uh, aceste cifre arată că în multe state membre, în unele state membre, există multe mite la vamă mai ales acolo unde există rețele de contrabandă. Și știm de asemenea faptul că în aceste cazuri corupția depinde sistemi, devine sistemică și este foarte greu ca cineva să tragă semnalul de alarmă când e vorba de corupția sistemică. Deci e nevoie de mult mai multe anchete din proprie inițiativă ale, Olaf, ale Olafului în aceste cazuri. Nu se fac astfel de anchete astăzi. Majoritatea anchetelor Olafului, 90%, nu sunt din proprie inițiativă, ci uh, sunt cauzate de cineva care trage semnalul de alarmă. Trebuie să putem folosi acest indici și mă bucur de faptul că raportorul a um, subliniat indicii pentru a putea măsura ce se face, pentru că pierdem mulți bani și pentru statele membre vulnerabile și pentru toate celelalte, dar mai ales pentru statele membre vulnerabile, acești bani sunt bani luați de la pensionari sau de la bugetari, cărora li se reduc pensiile și salariile. De aceea trebuie să fim mai eficienți. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Kollege Skylakakis. Mulțumesc colegului Schilacachis. Doamna Gresle, mulțumesc foarte mult. Domnule director general, situația legată de acest dosar Hercules ehm, ne creează anumite probleme pentru că nu știm exact ce se întâmplă cu banii. Deci, ehm, Olaf uh, este cofinanțator, ar trebui să primim și un raport din partea celor care au beneficiat de bani, nu numai în legătură cu ceea ce au făcut cu banii, ci și dacă există, dacă uh, vor continua activitatea peste doi ani. Noi am vrea să avem o imagine și pe termen mai lung în legătură cu soarta acestor bani. După aceea, uh, banii tabaco care au fost încasați de Olaf din partea concernelor producătorilor de tutun, acești bani uh, au fost negociați de către Consiliu și de către Uniunea Europeană. Iar dacă putem face Comisiei vreun reproș, este că în uh, administrarea acestor bani uh, au greșit doar 10% pentru comunitate și 90% pentru statele membre, nu mi se pare o soluție foarte bună. Care credeți că ar fi șansele noastre pentru uh, reluarea negocierilor în ce privește mecanismul de uh, gospodărire a acestor bani? Dumneavoastră sunteți cei care poate negocia cu statele membre. Olaful are cumva un fel de caiet de sarcini, o listă a ceea ce trebuie să facă statele membre și există și o listă neagră a celor care ar fi trebuit să folosească acești bani și nu au făcut-o cum trebuie. Uh, Președintele, mulțumesc foarte mult. Este un adevărat mănunchi de întrebări, domnule director general Kessler. Dumneavoastră sau colaboratorii dumneavoastră, dacă doriți să răspundeți în legătură cu întrebările formulate, aveți cuvântul. Yes. Uh, I pick four questions. Da, uh, aleg patru întrebări a lui domnul de Jong a vorbit despre Philip Morris și, în general, uh, despre uh, firmele de producătoare de țigări. Mai întâi, haideți să nu uh, facem confuzie aici. Aici nu e vorba de Hercule, pentru că programul Hercule nu are nicio legătură cu banii de la Philip Morris sau banii care vin de la alte companii producătoare de țigări. Hercules este un program al Uniunii Europene finanțat de Uniunea Europeană. Companiile producătoare de țigări sau unele dintre acestea au uh, căzut de acord cu Comisia Europeană și cu statele membre cu mulți ani în urmă, acest acord mai este încă valabil și pe baza acestui acord uh, uh, foarte elaborat din punct de vedere juridic, aceste companii plătesc sume anuale statelor membre și Comisiei Europene. 9,7% din plățile lor realizate pe baza acestui acord, deci 9,7% din plățile anuale vin la, merg la Comisia Europeană, restul la statele membre. Și cele 9,7% care ajung la Comisia Europeană sunt fonduri care merg la bugetul general al Uniunii, um, nu la OLAF sau la programul Hercule. Trebuie clarificate lucrurile. Cele două aspecte nu au nicio legătură. Și noi nu suntem uh, în uh, Uh, solda, în, nu suntem plătiți de uh, companiile producătoare de țigări. Suntem, uh, lucrăm în interesul companii, uh, Uniunii Europene. Acum, în legătură cu lipsa de informații în legătură cu banii din cadrul programului Hercule. Cum sunt uh, folosite fondurile din programul Hercule de statele membre? În primul rând, noi nu aruncăm cu bani, dăm bani pentru proiecte. Există mai multe proiecte. Cel mai scump proiect este finanțarea finanțarea cumpărării unor aparate de control foarte scumpe. E vorba de scanere, sateliți și așa mai departe pentru a lupta împotriva contrabandei. E foarte ușor de văzut dacă se cumpără aceste echipamente și dacă se folosesc aceste echipamente, pentru că sunt vizibile. Apoi, ă, cheltuim bani pe formare, dar nu avem un buget foarte mare pentru formare și conferințe, este o parte mică din buget, din ă, bugetul acestui program și o altă parte mică din bugetul acestui program este folosită pentru participarea statelor membre la o rețea de schimb de date pentru uh, monitorizarea bunurilor și pentru a combate contrabanda. Deci, toate aceste informații în legătură cu folosirea fondurilor de statele membre și modul în care banii din programul Hercule sunt folosiți de OLAF și de statele membre, sunt informații accesibile. Nu trebuie cerute aceste informații în mod specific. În fiecare an se publică un raport detaliat uh, în legătură cu uh, aceste aspecte. Săptămâna viitoare va fi disponibil raportul pentru anul uh, trecut. Îl veți avea la dispoziție și, dacă mai doriți informații în plus, puteți întreba. Dar raportul, în raport se vor acoperi toate, acoperi toate aspectele. Deci știm exact cum statele membre folosesc acești bani și veți ști și dumneavoastră acest lucru, pentru că nu sunt informații secrete, sunt absolut publice. Și săptămâna viitoare va fi disponibil raportul anual. Am văzut la Comisia pentru, că la Comisia pentru Bugete, domnul, Doamna Gresle a depus un amendament spunând că vom pune în rezervă 10 milioane până când ne veți da acces la acest uh, document. Uh, nu este nevoie, aceste informații vor fi absolut publice. Nu e vorba de o anchetă secretă. În al treilea rând, sunt absolut de acord cu ceea ce tocmai a spus domnul Gaier și eu sunt în favoarea unei anumite flexibilități, sunt în favoarea ideii de a avea o un, de a avea un procent mare de cofinanțare din partea Uniunii Europene. Un scanner costă întotdeauna mai mult de un milion. Uneori costă chiar două milioane statele membre nu își pot, anumite state membre, majoritatea statelor membre nu își pot permite să cumpere un scanner. E vorba de scanere care pot scana un camion întreg, un, un vagon sau un tren. Sunt scanere enorme, dar și foarte eficiente în lupta împotriva contramantei. Sunt foarte moderne, dar sunt și foarte scumpe. Deci dacă nu participăm uh, uh, cu nivel, la nivel, un nivel ridicat, statele membre nu vor cumpăra aceste scanere, dar rămân flexibili și nu voi spune de pe acum ce state membre au dreptul la acest nivel ridicat de cofinanțare și ce state membre nu au dreptul la uh, acestea. Pentru că uh, Uh, lista statelor vulnerabile se schimbă. Astăzi poate să fie vorba de 5 state membre și peste 6 luni se pot adăuga alte state membre. În legătură cu ceea ce a spus domnul Gaier privind granița de est, uh, așa a fost în trecut, dar acum uh, Comisia um, creează, o, um, se ocupă de o comunicare, elaborează o comunicare uh, privind contrabanda cu țigări uh, în Uniunea Europeană, punct. Pentru că această contrabandă nu are loc doar la granița de est. Fenomenul nu mai este așa de localizat geografic uh, și de, e nevoie de un plan mai general. Și comunicarea va fi un document în care Uniunea Europeană și Comisia se va angaja în mod mai specific. Mulțumesc! Yeah, thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile la întrebări. Mai dorește vreun coleg să ia din nou cuvântul? Au mai rămas lucruri neclarificate? Doamna Gresle. Mulțumesc pentru aceste explicații, dar cred că ar fi util dacă am ști ce s-a întâmplat cu banii Hercules. Vă rugăm să ne trimiteți această listă pentru că am solicitat-o și nu am primit-o. De aceea uh, am uh, decis uh, să existe această rezervă. Bun, mă întreb și m-am mirat ceea ce ne-a spus acum, dar dacă aceste date există, de ce nu ne-au fost puse la dispoziție? Pentru că uh, Uh, și în cadrul dezbaterilor am formulat această solicitare, uh, iar în legătură cu documentul de lucru al doamnei Ivanova de asemenea a fost vorba despre nevoia de a obține asemenea informații, deci vă rog foarte frumos ca aceste informații să ne fie furnizate. E timpul. Mulțumesc, doamna Gresle. Domnule Kessler, puteți să ne spuneți dacă uh, această listă poate să ne fie furnizată? Uh, I'm not sure which kind of list we are... Nu sunt sigură despre ce fel de listă vorbiți. Am în fața mea o scrisoare, fără dată însă, trimisă de directorul meu direct doamnei Gresle cu o listă a sumelor primite de statele membre de la uh, companiile producătoare de țigări. Despre această listă e vorba, pentru că scrisoarea a fost deja trimisă acum câteva zile. Nu știu despre ce altă listă vorbiți. Agresul, poate puteți preciza. Eu Vă mulțumesc pentru aceste informații. Vă amintiți că am avut o dezbatere în legătură cu dosarul Hercule. Și uh, vrem să știm ce stat și cât a primit din acești bani uh, legați de tutun. Și um, după aceea uh, vroiam să știm în ce stare se află infrastructura care a fost finanțată în statele membre, pentru că se pare că anumite uh, structuri chiar nu mai funcționează. Ne-am fi dorit informații mai cuprinzătoare ce finanțări au fost efectuate, dacă lucrurile funcționează și am întrebat și dacă Olaf dispune de o listă în legătură cu lucrurile care trebuie să fie făcute în statele membre și care uh, nu au fost făcute. Nu cunoaștem modalitatea în care mijloacele financiare puse la dispoziție prin programul Hercule au ajuns să fie valorificate. De aceea uh, uh, am cerut să știm care sunt lacunele legate de modul în care sunt cheltuiți banii. Acum, e mai clar, domnule Kessler? Also, es gibt drei liste. Există trei liste. Acum am înțeles că trebuie să se producă trei liste. Una este lista cu banii dați de producătorii de țigări statelor membre conform acordurilor. Bun. Această listă va fost trimisă. Asta e una. N-are nicio legătură cu Hercule, dar dacă e nevoie, vă putem uh, pune la dispoziție. A doua listă este cea cu banii primiți de, la statele, de statele membre prin OLAF fonduri de la programul Hercule. Și aceste cifre vor fi disponibile în raportul pe care îl primiți, ca și în fiecare an, raportul pe programul Hercule. Pentru prima dată, dar îl veți primi săptămâna viitoare. Da, după ce doamna Gresle a mers la Olaf, s-au executat și Olaful și veți primi documentul săptămâna viitoare. Acest lucru s-a hotărât de mult. Veți primi, deci, raportul complet în legătură cu uh, aceste finanțări. Și putem, dacă aveți întrebări, să vă transmitem și data retrospectivă, dacă aveți întrebări privind finanțările din anii trecuți. Informațiile nu sunt confidențiale deloc puteți uh, să le primiți. În al treilea rând, din câte am înțeles acum, doriți o listă cu ce nu funcționează bine în statele membre în ceea ce privește lupta împotriva corupției, care sunt uh, um, slăbiciunile fiecărui stat membru în lupta împotriva corupției. Este un fel de evaluare pe care trebuie să o facem, poate va dura, poate va dura chiar mult, dacă vrem să facem o evaluare serioasă, dacă vrem să facem astfel de evaluare în fiecare țară, pe teren. Și putem să începem, dar Mm, aici nu mai e vorba de programul Hercule, e vorba de situația în statele membre în general. În ceea ce privește uh, voința și capacitățile tehnice ale acestor state membre de a lupta împotriva contrabandei. Ja, vielen herzlichen Dank. Sie... Mulțumesc foarte mult. Deci, Ați constatat că așteptăm aceste informații și constat dorește să intervină colegul de Jung. Mulțumesc, domnule președinte. Încerc în engleză de această dată pentru că lucrurile să fie clare. Mm, existat uh, o mică confuzie între părintele doamnei Gresle și ale mele. Întâi, prima întrebare, legătură cu cele 10 milioane care lipsesc în program uh, și uh, se spune acest lucru și în raportul Curții de Conturi. E vorba de 10 milioane care trebuie să vină de la companiile producătoare de țigări. Uh, Olaful spune că nu e o legătură directă pentru că trebuie să vină de la, prin buget sau de la buget, dar nu e o coincidență că Uh, că luptăm împotriva contrabandei uh, cu țigări tocmai din banii de la producătorii uh, de țigări. Nu contestă acest acord cu companiile producătoare de țigări, dar avem o problemă pentru că vin mai puțin bani de la producătorii de turdun și atunci avem mai mulți bani disponibili pentru lupta împotriva contrabandei. Și situația ne, ne confruntăm cu o situație nouă. Poate că ar trebui să găsim, găsim cele 10 milioane în plus, dar și să aflăm dacă este contrabanda cu, țigăre, cu, cu țigări prioritatea numărul 1 sau dorim să luptăm împotriva altor tipuri de contrabandă. Poate să existe contrabanda cu uh, um, produse contrafăcute. Poate ar trebui să crească bugetul pentru lupta împotriva contrabandei cu alte produse. Deci, uh, și dacă nu vin suficienți bani de la producătorii de țigări, atunci poate ar trebui să folosim 10 uh, milioane în plus în lupta împotriva altui tip de contrabandă. Un alt, a doua întrebare, legată de ceea ce a spus colega Gresle, dar eu aș dori să merg și mai departe. Putem spune că uh, am finanțat un scanner prin cooperare, dar având în vedere că um, cooperarea pentru dezvoltare din trecut am uh, observit, am observat că uh, um, autoritățile doresc hardware Uh, calculatoare sau scanere, dar problema este ce se face cu aceste scanere, cum sunt ele folosite, care au fost rezultatele folosirii acestora, uh, câte bunuri contrafăcute uh, sau bunuri de contrabandă au fost recuperate grație acestor produse. Iată, ce, asta vă întreabă Curtea de Conturi. Spuneți că ați cheltuit, că ați recuperat 69 s-au recuperat bunuri în valoare de 69 de milioane de euro, dar se spune că nu este o legătură clară între această sumă și programul Hercule. Deci vă întrebăm, spuneți-ne ce ați dat statelor membre și care sunt rezultatele obținute folosind uh, banii de la dumneavoastră. Și eu cred că și coordonarea cu Comisia poate să fie îmbunătățită, pentru că ce spuneți dumneavoastră despre corupție ne-a fost promis deja de doamna comisar Malmström, dânsa ne-a spus că ne va uh, transmite un raport privind corupția în statele membre pentru începutul anului viitor. Deci, iată, uh, dânsa ne-a promis deja acest lucru și e un lucru tipic faptul că dumneavoastră nu știți de ce ne-a promis dânsa. E uh, tipic ce se întâmplă. Mulțumesc! Now I... Mulțumesc! Acum dau cuvântul raportorului pentru reacții, eh, pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte recunoscătoare tuturor colegilor pentru comentarii și observații. Sunt foarte importante pentru mine și în acest context aș dori să invit pe toți raportorii din umbră ca în zilele următoare să ne întâlnim și să discutăm despre eventualele amendamente și idei. Aș dori să mulțumesc și reprezentanților OLAF pentru contribuții și pentru intervenții începând cu domnul Kessler, și aștept cu nerăbdare să purtăm o discuție pozitivă la reuniunea uh, raportorilor din umbră. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Putem încheia dezbaterea pe marginea acestui puncte pe ordinea de zi și felul acesta am ajuns și la finalul uh, programului de astăzi. Suspendăm ședința. Comisiei pentru Control Bugetar până mâine. Mulțumesc tuturor. Seară bună!